și uh, procesul verbal al acestei ședințe va fi uh, transmis spre adoptare la începutul următoarei sesiuni plenare. În cazul în cazul în care nu uh, se vor registra niciun fel de observații, rezoluțiile adoptate astăzi vor fi transmise imediat destinatarilor indicați. Și astfel ajungem la sfârșitul uh, sesiunii noastre de astăzi. Vă mulțumesc pentru participare și vă urez drum bun înapoi acasă.